So, colleagues, um, before we get to the main, uh... Dragi colegi, bună seara tuturor. Înainte să ajungem la punctul principal de pe ordinea de zi, singurul de altfel, uh, audierea referitoare la România. Îi urez bun venit uh, vicepreședintelui Franz Timmermans, dar înainte câteva anunțuri, pentru că este o reuniune ordinară a Comisiei Libe. Avem adoptarea ordinii de zi. Dacă, ea este, dacă nu există obiecție, este considerată adoptată. Profilul lingvistic. Interpretarea va fi disponibilă în engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, neerlandeză, greacă, cehă, polonă și, bineînțeles, română. Portugheza și suedeza vor fi uh, disponibile numai la nivel pasiv. Uh, sprijin, um, recomandările coordonatorilor. Am avut câteva num nominalizări de raportor. Helga Stevens a fost numită raportor pentru propunerea de regulament referitoare la prevenirea diseminarea conținutului terorist online. Monica Macovei de la ECR a fost numită raportor pentru sistemele uh, de IT la scară largă Um, referitoare la Norvegia, Islanda și um, Elveția. Apoi, Peter Niedermüller a fost numit raportor pentru regulamentul privind uh, Agenția pentru Azil. O decizie în ceea ce privește uh, decizia de adecvare uh, cu privire la Japonia. Uh, coordonatorii au decis să um, pregătească o rezoluție în conformitate cu activitatea efectuată de LIBE în alte proiecte de astfel de documente. Sprijiniți uh, așadar recomandările um, coordonatorilor? Al treilea punct, corigendumul, rectificarea regulamentului privind Agenția Europeană privind uh, gestionarea operațională a sistemelor IT la scară largă. Dragi colegi, vă rog frumos, aveți puțină răbdare cu noi până terminăm asta. În urma acordului politic între Parlament și, și președinția Consiliului din mai, textul a adoptat a fost votat la LIBE și în plenară. Este nevoie de această rectificare pentru a se asigura că revizuirea lingvistică și juridică făcută uh, de, în timpul verii Um, poate fi um, introdusă în text și se asigură astfel consecvența terminologică. De asemenea, se uh, clarifică uh, câteva alte elemente. Um, textul a fost uh, primit în, 28 de limbi, în toate cele 28 de limbi oficiale în septembrie. În cazul în care va fi necesar, se va face um, o, un alt proiect de uh, rectificare. Dacă un grup sau uh, un număr de membri um, solicită supunerea la vot a acestei rectificări, o vom face. Dorește cineva să supună la vot uh, această rectificare? A înțeles, toată lume? a înțeles cineva despre ce vorbeam? În regulă. Bun, deci uh, avem două opțiuni, fie uh, rectificarea este adoptată, opțiunea B uh, este um, să se atingă pragul cel mai de jos, iar în acest caz trebuie supus la vot. Încă un element, un punct referitor la acte delegate și de punere în aplicare. Pe 25 septembrie 2018, Parlamentul a primit următoarele, următoarele proiecte de decizii de implementare. Una în, re, în ceea ce privește vizele pe termen scurt, în ceea ce privește um, cetățenii din Bolivia, Ecuador, Pakistan și Corea de Sud. Apoi, um, același lucru în ceea ce privește solicitanții de vize din Arabia Saudită. De asemenea, în ceea ce privește specificațiile uh, pentru conexia, um, conexiunea punctelor de acces central a sistemului de intrări și ieșiri și pentru uh, soluții tehnice pentru colectarea datelor. Primirea acestor acte de punere în aplicare a fost comunicată tuturor membrilor LIBE de către secretariatul LIBE prin e-mail la uh, termenul stabilit. Dacă cineva dorește să uh, exprime o obiecție, este rugat să o facă către secretariat înainte de 9 octombrie 2018 la ora 12. I'm sure these announcements are done just to get everyone to be quiet. Cred că acestea, uh, aceste anunțuri uh, au reușit să vă calmeze pe toți. Acum, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare în această seară la Strasburg. Avem un schimb de opinii cu prim vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Franz Timmermans. Așa cum au decis coordonatorii LIBE în reuniunea de 6, din 6 septembrie 2018, astăzi l-am invitat pe prim vicepreședintele Timmermans pentru un schimb de opinii în ceea ce privește situația din România, inclusiv independența justiției. Obiectivul este să ascultăm poziția domnului comisar, iar apoi să avem o dezbatere uh, referitoare la analiza sa a situației actuale. Într-o primă... Uh, am, am să încep prin a-i da cuvântul domnului prim vicepreședinte. Îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Data trecută când am discutat despre România a fost în februarie. Am vorbit despre statul de drept atunci, iar în această seară putem uh, analiza evoluțiile din ultimele luni. Cu toții suntem conștienți că uh, inițiativele autorităților române din, începând cu 2017 în ceea ce privește uh, codul penal, codul de procedură penală și în general prevederile din domeniul judiciar au dus la îngrijorări la o serie întreagă de uh, actori, atât în România cât și în Europa și la nivel internațional. Mulți români sunt îngrijorați că schimbările propuse ar putea submina eforturile de lungă durată uh, pentru consolidarea și stabilirea independenței justiției. Aceste îngrijorări sunt partajate de comisie. În calitate de gardian al tratatelor, când vine vorba de aplicarea legilor, legislației europene și respectarea valorilor fundamentale, Comisia intervine pe baza unor analize juridice detaliate. Ne bazăm pe măsuri naționale concrete și intrăm în dialog cu autoritățile. Pe aceste subiecte, Comisia um, nu vede culori politice, are o um, analiză clinică și asta se aplică României, dar și oricărui alt stat membru. În orice situație în care avem îngrijorări, folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a aborda problemele în modul cel mai eficace uh, pe care um, îl considerăm, uh, deci pe, pe care îl considerăm potrivit. Câteva elemente despre România. Legile justiției. Există trei legi uh, din 2004 care definesc statutul magistraților și organizează sistemul judiciar și um, Consiliul Superior al Magistraturii. La finalul anului trecut, legile au fost modificate de către Parlamentul Român. Aceste amendamente au fost contestate de mai multe ori în fața Curții Constituționale. Aceste legi au fost uh, criticate de, in, de către instituții din România, dar și din afara ei. Uh, Greco a adoptat un raport foarte critic în martie. Comisia uh, de la Veneția a dat un, uh, o opinie preliminară în iulie și și-a exprimat îngrijorările uh, serioase față de um, calitatea și eficiența acestor legi. Avizul final va fi adoptat la finalul acestei luni. Știu că acest for va acorda la fel de mare atenție um, acestui aviz um, ca noi. Comisia de la Veneția a fost întotdeauna foarte uh, utilă în ceea ce privește statul de drept. Din păcate, uh, însă, Parlamentul uh, din România până acum nu a dat semne să reacționeze, să răspundă la recomandările făcute. Posibilitatea posibilitățile de uh, trimitere la Curtea Constituțională au fost epuizate. Una dintre cele trei legi a fost deja promulgată și celelalte ar putea fi promulgate în următoarele două săptămâni. În ceea ce privește uh, codul penal și codul de procedură penală. În mai, Parlamentul român a lansat o procedură pentru a modifica aceste coduri. Au fost uh, mm, adoptate în iunie și iulie. Autoritățile, mm, de aplicare a legii, dar și alte părți interesate și-au exprimat uh, îngrijorările. Amendamentele au fost contestate în fața Curții Constituționale și se așteaptă uh, decizii în acest sens la mijlocul lui octombrie. De asemenea, uh, Comisia de la Veneția probabil va adopta uh, recomandări în acest sens în această uh, lună. Uh, se, este vorba de uh, capacitatea judecătorilor de a condamna corupția la nivel înalt, dar și de posibilitatea procuror, procurorilor de a urmări uh, infracțiuni. De asemenea, s-au pus în, uh, s-au ridicat uh, semne de întrebare în ceea ce privește cooperarea între uh, serviciile de informații și uh, autoritatea anticorupție și sunt întrebări legitime dar uh, ține de uh, Parlament să, să supravegheze uh, activitatea serviciilor de informații. Trebuie să evităm un uh, impact negativ asupra independenței justiției și capacitatea acesteia de a combate corupția. Este un lucru pe care l-am discutat cu autoritățile române la cel mai înalt nivel. Am analizat textul adoptat de Parlamentul uh, român și am notat uh, criticile um, făcute de um, actori din extern și de alte state membre am uh, solicitat clarificări în ceea ce privește interpretarea anumitor prevederi. Apoi, în ceea ce privește uh, demiterea uh, um, șefei DNA și în ceea ce privește numirea procurorului general. S-a luat decizia finală în cazul um, demiterii șefei DNA aparține președintelui. Curtea Constituțională l-a obligat în acest caz să fie de pe președinte care inițial s-a opus să fie de acord cu această demitere. Drept urmare, șefa DNA a fost demisă în iulie. Aș vrea să amintesc că um, motivul, um, că activitatea DNA a fost unul dintre motivele principale pentru care uh, raportul din ianuarie 2017 din MCV a fost unul mai degrabă pozitiv procedurile robuste pentru numirea și demiterea uh, procurorilor au făcut întotdeauna parte din recomandările noastre. Întotdeauna um, am uh, solicitat autorităților române să facă apel la um, recomandările Comisiei de la Veneția pe acest uh, subiect. Este unul dintre elementele din MCV care nu au fost implementate. Procedura de evaluare lansată de curând în ceea ce privește procurorul general ridică întrebări similare și îngrijorătoare. În ceea ce privește alte evoluții, Comisia analizează de asemenea cum sunt cheltuite fondurile europene în România. Monitorizăm cadrul juridic din România pentru a vedea dacă procedurile și instituțiile uh, asigură protecția contrib- banilor contribuabilului european. Ne referim, de exemplu, la modificarea legii privind Curtea de Conturi, reguli privind condiționalitatea ex ante în administrația publică. Aceste legi Uh, trebuie să fie, uh, sunt și ele, și ele supuse revizuirii de către uh, Curtea Constituțională. Orice modificare a um, legilor în ceea ce privește funcționarea acestor instituții ar duce la o reacție din partea Comisiei. Independența justiției și capacitatea de a combate corupția sunt relevante pentru uh, progresele făcute de România în mecanismul de cooperare și verificare, un mecanism uh, care există din 2007. În trecut au existat progrese, uneori chiar spectaculoase, însă acum există riscul real ca um, România să facă pași înapoi, într-un mod care afectează nu numai democrația României, ci și locul pe care și l-a câștigat România mm, ca stat membru în Uniunea Europeană. Comisia face apel la autoritățile române să regândească cursul pe care l a luat și să caute un consens larg uh, pentru calea înspre viitor. Și uh, acest apel îl voi repeta și în plen în această săptămână. Subliniez, Comisia este întotdeauna dispusă să coopereze și să sprijine autoritățile române în acest uh, proces. În acest spirit am vizitat România și Bucureștiul în această primăvară. M-am întâlnit de mai multe ori cu prim-ministrul României și cu liderii ambelor camere a Parlamentului, Europe- Parlamentului din România. Sunt convins că acest dialog va continua, însă nu pot să ascund faptul că evoluțiile recente uh, Uh, sunt o sursă de îngrijorări și preocupare pentru comisie, așa cum au fost pentru cei care au demonstrat pe străzile Bucureștiului și nu numai în august. Cu toții am fost șocați uh, de imaginile protestatarilor pașnici uh, și de cum au fost ei primiți de autoritățile de aplicare a legii în România. Sper să nu se uh, repete uh, o astfel de situație. După cum am spus, violența nu este niciodată o soluție în politică, cu siguranță nu într-o Uniune Europeană bazată pe statul de drept. Dacă se adoptă fără modificări legile justiției modificate și codurile penale modificate ar afecta sistemul judiciar, inclusiv capacitatea de a combate uh, corupția și alte infracțiuni. Și asta este cu atât mai important cu cât s-a obținut atât de mult în lupta împotriva corupției la nivel înalt în România în ultimii ani. Asta ar însemna un regres grav față de evaluarea pozitivă a Comisiei din ianuarie 2017. Însă legile nu au fost încă promulgate, deci nu este prea târziu pentru că instituțiile uh, române să uh, dea un pas înapoi. În orice caz, Comisia va evalua cu foarte mare atenție legile adoptate și conformitatea lor cu legea europeană. În următorul MCV, la final, uh, de luna viitoare, vom uh, Um, face o evaluare a raportului. Situația față de ultimele rapoarte s-a deteriorat. Fiți sigur că toate elementele vor fi analizate și vor fi incluse în acest raport. După cum am spus de mai multe ori, un pas înapoi ar fi o mare dezamăgire pentru toți prietenii României, dar mai ales pentru cetățenii români. S-au făcut progrese Însă ele nu sunt irreversibile. Din potrivă, evoluțiile recente pun sub semnul întrebării acest uh, progres și riscă să submineze obiectivul nostru comun. să existe o evoluție pozitivă uh, în România, astfel încât MCV-ul să nu mai fie necesar. Ar fi o tragedie dacă în ultimul kilometru al maratonului uh, ați începe să alergați în cealaltă direcție. Asta este ceea ce mă îngrijorează. Vom continua să urmărim acest obiectiv într-un dialog strâns cu autoritățile române și sperăm că acesta va duce la, rezultatele, uh, la rezultate pozitive. Însă, dacă vom ajunge la concluzia că regulile sunt încălcate, nu vom ezita să luăm măsurile necesare, chiar să aducem în fața instanței guvernul român. În ace- între timp, Uh, facem apel la Guvernul României să pună, um, să readucă pe calea cea bună um, procesul de reforme. În concret, um, concret, asta înseamnă să dea curs recomandărilor noastre din raportul MCV din ianuarie 2017, recomandărilor Comisiei de la Veneția și recomandărilor Greco. Există o oportunitate de a um, rectifica cursul Um, responsabilitatea și puterea de a aduce rezultate este în mâna instituțiilor române și fac apel la acestea să ia pașii potriviți și să o facă acum. Mulțumesc. First Vice President, now... Mulțumim foarte mult, domnule prim-vicepreședinte. Acum, stimați colegi, dacă depășim ora programată, va trebui să lucrăm fără interpreți, așa că va trebui să procedăm rapid ca să putem primi și un răspuns la întrebările noastre din partea domnului Timmermans. Avem 19 persoane care au scris la cuvânt. ...19 deocamdată. Ascultați-mă, vă rog, să putem începe cât de repede posibil. Sunteți pe listă, vă asigur. O să începem cu coordonatorii. Dacă un coordonator nu este prezent. Trecem mai departe, pentru că toate celelalte grupuri politice sunt reprezentate pe lista vorbitorilor. Doamna Metzola, din partea PP, nu e de față. Doamna Sipel, de la Socialiști și Democrați, un minut și 30 de secunde maximum, vă rog. O să vă cronometrăm. Vă rog, aveți contul cer scuze că sunt atât de ferm, dar toată lumea trebuie să vorbească. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, am să încerc să respect această limită. Mă voi concentra pe două sau trei chestiuni. În primul rând, chestiunea corupției. M-a bucurat să vă aud spunând că s-au făcut eforturi considerabile în România în ultimii ani, însă, din păcate, acum impresia e că lucrurile s-au schimbat. Vi se pare că toate legile referitoare la lupta anticorupție sunt puse sub semnul întrebării și urmează a fi revizuite sau există și evoluții pozitive? Evoluții pe care le-am putea sprijini și saluta. În ceea ce privește monitorizarea serviciilor de informații, ne aducem aminte de chestiunea protocolelor secrete și probabil prin protocoalele respective s-au obținut informații care încă sunt utilizate de serviciile secrete. Deci cum vedeți această supervizare a serviciilor de informații? Funcționează în prezent? Există exemple pozitive din alte state membre eventual? De asemenea, aș avea o întrebare referitoare la manifestațiile care au avut loc în Germania. Au fost situații în care un număr mic de demonstranți a putut deturna o demonstrație alminter pașnică, transformând-o în una extrem de violentă. Și asta a generat apoi violențe din partea poliției, dar în, prim, în primul rând au fost instigări. A fost o situație comparabilă în România? Și o ultimă întrebare. Considerați că e timpul să recurgem la mecanismul permanent referitor la statul de drept pentru a ne concentra pe mai mult de un stat membru la un moment dat. Din partea ECR, spune domnul președinte, doamna Helga Stevens. Un minut și jumătate, vă Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A avut loc în România o demonstrație pașnică care a degenerat în violențe zeci de mii de persoane au dorit să manifesteze împotriva autorităților corupte. Socialiștii la putere au încercat să înăbușe această manifestație. Sute de oameni au fost răniți când jandarmii au venit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene și așa mai departe. Guvernul nu a reacționat la întrebările care i s-au pus când s-a cerut anumite justificări pentru astfel de acțiuni. Cu câteva zile în urmă, însă, un ministru a spus că violențele au fost legitime și necesare. Lucru extrem de îngrijorător. Asta înseamnă că după alte câteva state membre și România a intrat pe o pantă descendentă. S-a vorbit despre acest acord secret cu serviciul de informații care a trebuit făcut public pentru că nu-și găsește locul într-un stat de drept. Trebuie să ca România, care a făcut progrese în ultimii ani, să nu facă acum pași înapoi. Domnule comisar, este esențial să, să analizăm situația în detaliu și să prezentați un raport Parlamentului. Uh, Mrs. Griesbeck, she here. Natalie. Yes. Mulțumim frumos din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Din motive de gripă, mă văd silită să cu permisiunea noastră, să-i dau cuvântul în locul meu colegei Sophie Indveld. Nu astăzi, spune domnul președinte. Puteți să, să vorbiți pe lista vorbitorilor, deocamdată rămânem la, la lista coordonatorilor. Dacă sunt aici, vorbesc, dacă nu, nu. Îmi pare rău, va trebui să fiu foarte ferm. Sunteți pe, pe lista vorbitorilor, doamnă Indveld. Atunci uh, va trebui să trec la grupul verzilor. Nici ei nu sunt aici, nu. Coordonatori din partea verzilor. Pe lista mai e domnul Terry Gravel, dumneavoastră sunteți prin vicepreședinte. Sunteți coordonator și noastră. Uh, să, să lămurim chestiunea cu Alde mai întâi. Doreați să vorbiți în calitate de coordonator? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva lucruri din partea grupului meu în ceea ce privește situația din România. Noi dorim foarte mult ca cei de la Comisie să poată clarifica, într-adevăr, pornind de la elemente concrete, obiective, după cum a spus-o și domnul Timmermans, să clarifice situația independenței magistraturii, magistraților și, în al doilea rând, uh, acest uh, recurs la protocoale secrete, în acest context, uh, Parlamentul ar fi bine să primească din partea Comisiei o serie de explicații extrem de clare în ceea ce privește aceste protocoluri care ar fi afectat posibil evoluția României și progresul acesteia în contextul european. Mulțumim foarte mult, Natalie, Sophie Indeveld și dânsa e pe listă, dar va vorbi mai târziu. Terry Carpers este coordonator din partea verzilor. Rog, dânsul este coordonatorul desemnat, dar nu vreau să ne certăm acum. Nu e vorba de noi aici, e vorba de România. Dacă doriți să vorbiți în calitate de coordonator, puteți să nu ne mai certăm. Sincer, aș fi știut dacă s-au schimbat coordonatorii în grupul nostru. Nu s-au schimbat. Două lucruri de așa de spus. O întrebare pentru domnul Timmermans. Înțeleg că e foarte greu să se ia măsuri până când legislația nu e adoptată. Înțeleg că în raportul privind mecanismul de cooperare și verificare de luna viitoare veți preciza pașii ulteriori. Însă în situațiile anterioare cu Ungaria și Polonia au fost situații în care simple propuneri au schimbat cursul unei societăți și propunerile însele au un astfel de efect, deci va trebui să putem rezolva această problemă. Mă întreb de asemenea dacă v-ați uh, uitat puțin și la dezbaterea vizând uh, schimbarea legislației referitoare la manifestațiile publice în România. E o încercare de a limita dreptul oamenilor de a ieși în stradă și de a-și exprima punctul de vedere și îngrijorările. Și apoi, domnule președinte, o întrebare referitoare la viitorul referendum primind definiția familiei un referendum de două zile, sâmbătă și duminică, în încercarea de a crește numărul de participanți la referendum. Comisia Europeană oare a luat contactul cu guvernul român pe tema acestui referendum? Și dacă da, care a fost mesajul dumneavoastră? Vă mulțumesc. Nu puteți fi și vicepreședinte și coordonator în același timp. Atunci demisionez din funcția de vicepreședinte. Sunteți foarte supărată astăzi. Bun. Nu puteți fi amândouă, evident. Cornelia Ernst din partea GUE. Cornelia Ernst e prezentă în sală? Nu este prezentă. Din partea FDD, Laura Ferrara. Laura din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Ne îngrijorează foarte mult, într-adevăr, ce se întâmplă în România. Considerăm că reforma codului penal pus în aplicare de guvern acum nu doar subminează independența justiției, favorizându-i pe corupți, dar slăbește în același timp cooperarea judiciară și cu alte state membre ale Uniunii Europene. România ar putea să ajungă un loc sigur pentru cei care se dedau la activități ilicite. De asemenea, avem în vedere propunerea de lege, de lege menită a reduce perioada de prescriere la un an pentru infracțiuni aminter grave. Și de asemenea se dorește ca cei condamnați pentru fapte de corupție să poată ocupa funcții publice. De asemenea se decriminalizează infracțiunea de corupție. Am fost raportoare pe crimă organizată și ne-am subliniat în raportul nostru importanța combaterii crime organizate pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Am avut de asemenea în vedere măsuri de monitorizare în fiecare țară și activități de prevenire. De asemenea, am propus o lege conform căreia orice persoană condamnată pentru acte de corupție să nu poată ocupa o funcție publică. A fost de asemenea și o directivă privind combaterea spălărilor de bani. unde se spunea de asemenea că o persoană condamnată pentru spălare de bani nu poate ocupa o funcție publică. Asta e direcția în care se merge în Uniunea Europeană și statele membre trebuie să transpună aceste instrumente legislative importante în norme de drept intern. Și de asemenea am dori cât de curând posibil să se clarifice situația statului de drept în România din partea coordonatori, coordonatorilor de ilustre din partea ANF. Iau lista de vorbitori acum, colegii în rând la rând, în funcție de cum și-au exprimat dorințele. Un minut și jumătate, am să vă rog să vă respectați timpul de intervenție. Începem cu doamna Macovei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș m aș referi la o problemă care nu a fost discutată pentru că a apărut abia uh, aseară și astăzi uh, presa independența presei este în mare pericol. aseară domnul dragnea președintele psd din coaliția de guvernare practic a dat indicații pentru a se adopta măsuri legislative care să îngrădească libertatea presei prin diverse controale și așa mai departe. deja oamenii semnează petiții online deja ong urile s au adunat și au, au transmis comunicate publice deci pe lângă independența justiției modificarea codurilor penale acum avem și problema presei independente care sigur deranjează între ghilimele sigur despre violențe s a vorbit uh, foarte mult s a spus că au fost uh, trimise trei, persoane în judecată sigur numai că nu cei care au dat ordinul deci așteptăm să meargă investigațiile până la final până sus. Uh, despre schimbările la codurile penale foarte pe scurt aș vrea să dau un exemplu la care s a referit și colega mea și anume această limitare de un an a investigației deci dacă n ai făcut investigația într un an nu mai poți să o faci și nu mai poți să trimiți în judecată. gândiți vă colegi la terorism spălare de bani finanțarea terorismului trafic crimă tot ce înseamnă trans border crime crime uh, uh, infracțiuni transfrontaliere nu vor putea fi investigate într un an niciodată și să știți că nu afectează numai românia. Okay. i still have eight minutes. Okay, thank you. why do you interrupt me? Uh, okay. Mrs. McAvey, să știți că nu afectează numai România. Ok. Okay. Următorul vorbitor. Ați, ați depășit un minut și jumătate. Doamna Grapini urmează. Uh, domnule uh, uh, prim vicepreședinte al comisiei știu că știți și cunoașteți foarte bine situația din românia ați fost de mai multe ori așa cum ați și precizat și a fost și greco a fost și comisia de la veneția. întrebarea pentru dumneavoastră în această seară este dacă aceste instituții comisia europeană comisia de la veneția greco a discutat și cu uh, membrii curții constituționale din românia cu fostul președinte al curții constituționale domnul augustin zegrean care a declarat public că l a informat pe domnul președinte iohannis de faptul că sunt amenințați uh, judecătorii curții constituționale de altfel prin activitatea dna tony Greblă, judecător autor a fost condamnat și recent, după ce a fost închis, s-a constatat că n-a fost nicio probă și este liber. Dacă aveți cunoștințe de aceste lucruri. O altă problemă pe care aș dori să, să vă întreb, să, să ne explicați de ce dumneavoastră ați considerat că uh, România nu respectă statul de drept, dacă aveți exemplu de vreo lege din România care nu a fost avizată de Curtea Constituțională și se aplică în prezent. Vă mulțumesc. Ok, thank you. Mulțumim. Domnul Boni urmează. First of all... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, trebuie să tratăm cu toată seriozitatea tratatul și obligațiile și valorile pe care le avem, ceea ce înseamnă că trebuie să tratăm toate statele membre în același mod. Și cred că sunt foarte multe îngrijorări legate de România, oamenii au ieșit în stradă, uh, societatea civilă a protestat și a tras uh, semnalul de alarmă. Uh, există probleme și vor exista probleme legate de um, pluralismul mass media și libertatea de exprimare și de asemenea probleme legate de combaterea corupției. De aceea cred că situația este una clară. Autoritățile române subminează uh, Uh, evaluarea, uh, evaluările și uh, judecățile date de către instanțe. De aceea, Parlamentul European, Comisia Europeană, instituțiile europene trebuie să găsească acele instrumente adecvate care trebuie aplicate. Și îmi pare rău să spun asta colegilor români, însă când România va prelua președinția Uniunii Europene, și va face o evaluare a situației din alte state membre cu privire la statul de drept, ei bine, cred că trebuie ca lucrurile să se clarifice și să se rezolve în România până la sfârșitul acestui an. Mulțumesc, domnul Pavel. Președinte, domnule prim vicepreședinte, mulțumim pentru faptul că sunteți aici și trebuie să vă mulțumesc și eu pentru faptul că urmăriți foarte atent și foarte obiectiv situația și reformele din justiție din România nu ați făcut însă nicio referire la faptul că în toate rapoartele MCV din ultimii 10 ani, 11 ani de fapt, nu a apărut nici măcar un abuz. Un abuz uh, menționat uh, chiar și de doamna Grapini mai înainte, cum ar fi uh, cel, al, cel menționat de președintele Curții Constituționale, Augustin Zegrean, un abuz care a fost comunicat Comisiei MCV și care nu a apărut nicăieri au fost foarte multe abuzuri în românia datorită acestor protocoale secrete pe care dacă le apreciați dumneavoastră sau alți colegi din, țară, din uh, sală vă rog să le implementați la dumneavoastră în țară să lăsați serviciile secrete să monitorizeze procesele să stabilească ce probe sunt bune și nu sunt bune ce probe sunt relevante și nu relevante și la ce probe trebuie să aibă acces apărătorul acuzatului. Uh, nu cred că este cazul. eu cred că acest mecanism de cooperare și verificare dacă nu este eficient trebuie să dispară iar dacă îl considerați eficient haideți să l aplicăm tuturor statelor membre din uniunea europeană și haideți să vedem dacă găsim așa cum spun rapoarte ale oecd și rapoarte ale transparency international corupție în celelalte state membre și dacă nu cumva mita vine dinspre statele membre vechi către statele membre noi și să căutăm și pe cei care dau mită și pe cei care uh, primesc mită și să i condamnăm. Okay, Doamna Intveld. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în primul rând, că această dezbatere subliniază încă o dată nevoia urgentă de a avea un mecanism larg care să analizeze toate statele membre, pentru că acest gen de dezbateri uh, se termină, ajung până la urmă la arătarea cu degetul, la acuzații, negații de acuzații și nu ne ajută cu niciun fel să ne apropiem mai mult de soluții. De aceea îndemn Comisia să uh, facă o propunere în acest sens. Apoi, în ceea ce privește problemele specifice, sunt de acord cu problemele care au fost analizate de comisie, însă lipsesc două lucruri. Unul este o referire la referendumul privind definiția familiei, care, dincolo de aspectele juridice care uh, nu sunt relevante, cred că toate partidele progresiste, dacă nu toate partidele politice, ar trebui să uh, vorbească în favoarea egalității de drepturi între toate uh, persoanele. Apoi, uh, ONG-urile. Nu e vorba numai de legislația privind uh, dreptul de adunare publică, uh, cât și faptul că directiva împotriva spălării banilor este folosită împotriva ONG-urilor. Cred că guvernul României ar trebui să invite Comisia de la Veneția din nou să vină și să se uite la reformele așa cum sunt ele pe masa de discuții astăzi, înainte să le adopte. Cred că guvernul ar trebui de asemenea să uh, anuleze și să inverseze sensul legilor care restricționează libertatea ONG-urilor și libertatea de, de asociere. De asemenea, uh, este clar că trebuie reinstituite și măsurile de combatere a corupției. Mulțumesc, doamna uh, Idiusca. Tak, panie przewodniczący, jest mi strasznie przykro, że... Mulțumesc, domnule președinte. Este păcat că discutăm din nou despre un stat membru și despre probleme legate de statul de drept. Am vorbit despre Polonia, despre Ungaria, acum vorbim despre România. Cred că cea mai bună soluție ar fi să avem aceeași abordare față de țările care subminează statul de drept și protecția drepturilor omului. Prin urmare, fac un apel la colegi, la colegii de la Socialiști și Democrați, să se comporte la fel cum ne comportăm și noi cei de la PPE. Și anume să evite un spirit partizan și să se uite la interesele generale de durată ale Uniunii Europene și la uh, modul, modul potențial în care acestea sunt uh, încălcate. Am vorbit despre modificările codului penal și codului de procedură penală care fac ca uh, cooperarea transfrontalieră cu România să fie dificilă. Reformele legilor justiției ar Uh, conduce la um, subminarea independenței uh, uh, magistraților. Vă gândiți la aplicarea articolului 7 împotriva României? Următorul vorbitor. Da, suntem cu toții de acord că România este un stat deosebit de important în ceea ce privește cooperarea intraeuropeană și cu toții știm că România a avut o poziție diferită de cea a Belgiei, de exemplu, sau a Austriei în ceea ce privește pe domnul Scripac. Suntem de asemenea conștienți uh, de importanța cooperării noastre pentru securitatea noastră comună. Și știm că contribuțiile colegilor români, contribuțiile domnului Preda sunt foarte importante. Toate aspectele legate de România, sigur că sunt importante, însă am o uh, întrebare uh, concretă pentru domnul vicepreședinte. Înțeleg bine, ați criticat deciziile Curții Constituționale din România și considerați că trebuie să susținem uh, poziția președintelui uh, României și uh, revocarea doamnei Chiovesi. Și de asemenea, m-aș fi așteptat uh, să mm, confirmați neutralitatea Comisiei uh, cu privire la aspecte cum ar fi uh, dreptul familiei în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! otázkám, které nás zajímají a to jsou ty Mulțumesc, am auzit uh, niște dezbateri foarte mm, aprinse, dar să ne întoarcem la uh, lucrurile concrete. Domnule uh, comisar, având în vedere concluziile Comisiei de la Veneția, care credeți că este cea mai importantă încălcare care ar putea să ne facă să credem că România nu promovează statul de drept, nu respectă statul de drept. Și în al doilea rând, ce surse de informații folosiți pentru a evalua situația de astăzi din România? Ați vorbit despre uh, faptul că situația se agravează, se înrăutățește. Puteți să ne citați o uh, sursele de informații? Și în același timp uh, mă refer și la uh, codul familiei, care este o problemă de subsidiaritate și atunci cetățenii români ar trebui să decidă. Vă rog. Domnul Șogor. Romania had... Mulțumesc. România a făcut progrese majore în combaterea corupției și sper că acest proces nu se va opri pe viitor. Uniunea Europeană a avut dreptate să folosească acest uh, mecanism de um, garantare uh, a MCV. Uniunea Europeană însă ar trebui să se uite într-un mod mai critic și mai îndeaproape în modul, la modul în care funcționează statul de drept în România astăzi. Uh, statul român nu își uh, aplică propria legislație sau o aplică în mod discriminatoriu. Uh, câteva exemple. Natura discriminatorie a proceselor de retrocedare într-un caz uh, foarte cunoscut. Statul a renaționalizat o clădire care aparținea Bisericii Reformate Maghiare. Un al doilea exemplu, Universitatea de Medicină și de Farmacie din Târgu Mureș ar fi trebuit să aibă o secție în limba uh, comunității uh, minoritare maghiare. Însă Senatul Universității a încălcat uh, legea și nu a permis uh, crearea unei astfel de secții. Sunt și multe alte exemple prin care arată că legislația este aplicată în mod discriminatoriu, de asemenea și dreptul la un uh, proces corect nu este întotdeauna aplicat în beneficiul minorităților. Îmi pare rău că nu mă pot exprim în, nu pot să mă exprim în limba mea maternă, pentru că nu avem traducere, însă vă spun mulțumesc, mulțumesc. Domnul Ungureanu, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc <clears throat> domnule comisar Timmermans pentru prezentare. Am notat referința dumneavoastră la ziua de 10 august și la evenimentele din acea zi. Dacă îmi dați voie, cred că ar trebui insistat asupra acestui episod tragic un episod care se plasează dincolo de politică. Zeci de mii de oameni au fost umiliți, degradați de un guvern care n-a putut să respecte limitele minime de decență. Nimeni nu se aștepta ca guvernul să privească cu simpatie protestatarii. Dar tratamentul violent la care acești oameni au fost supuși nu are scuză. În plus, în zilele următoare, aceiași oameni au fost umiliți de un val de minciuni. Oamenii au fost acuzați de lovitură de stat, de consum de droguri, de primire de bani, de ă, activități paramilitare. Singura consolare este că doamna prim-ministru a dat dovadă ulterior de umor și a calificat pe protestatari cu formula protestanți. În această situație vă întreb dacă n-ar fi mai cinstit, din punctul de vedere al Comisiei, să nu facem confuzia între guvernul psd al româniei și românia și dacă comisia nu ar trebui să ceară guvernului psd să aleagă ori corupție ori violență amândouă sunt prea mult. vă mulțumesc. Okay, we have two speakers who are non mai avem uh, doi vorbitori care nu sunt uh, membri ai Comisiei Libe. Eh, doamna Renate Weber întâi și apoi ne întoarcem la comisie. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, domnule prim vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră aici. În discursul dumneavoastră v-ați referit la protocoalele secrete și la serviciile de informații din România, declarând că Parlamentul este cel care trebuie să gestioneze modul în care serviciile de informații acționează într-o țară. Aveți dreptate. Cu toate acestea, Problema este că serviciile de informații au acționat prin intermediul unor protocoale secrete care au fost revelate numai în ultimele 4-5 luni, ceea ce schimbă uh, datele problemei. Și ca să vă dau niște cifre uh, pe care vi le-am transmis și printr-o scrisoare. În toți acești ani, din 2009, conform unei declarații a înaltei curți, din 30.000 de de cereri de uh, intercepții de comunicație, adică ascultări de telefoane, deci din 30.000 numai 3 au fost respinse. Mai există vreo altă țară uh, din Uniunea Europeană care să aibă astfel de cifre și un alt exemplu. Dacă dumneavoastră, în calitate de comisar sau ce funcție aveți înainte, dacă ați fi sub supraveghere uh, pentru șapte sau aproape opt ani. 24 de ore din 24, fără să fiți notificat și fără să știți acest lucru. Cum v-ați simți la sfârșitul acestor opt ani? Care ar fi reacția dumneavoastră când ați afla? Astea sunt întrebările mele. Mulțumesc, doamna Zoană, vă rog, un minut și jumătate. Președinte, domnule vicepreședinte Franz Timmermans, vă mulțumesc că sunteți aici, în Comisia Libe, și vă mulțumesc pentru faptul că acordați atenției României. Vă spun sincer, sunt îngrozită pentru faptul că anumiți români își, de, își denigrează absolut gratuit propria țară. Nu știu dacă la dumneavoastră în țară ați întâlnit astfel de europarlamentari. Domnule președinte, ați vorbit uh, aici e despre independența justiției și despre democrație. eu sunt avocat și vreau să știu cum vedeți dumneavoastră aceste date cinci sute șaizeci și cinci de protocoale secrete încheiate între sri și diverse instituții ale statului optsprezece protocoale secrete încheiate de sri cu instituții ale justiției șase milioane de cetățeni români adică o treime din populația cu drept de vot a țării au fost interceptați înregistrați filați de serviciile secrete unii dintre ei în dormitor în baie și chiar în cămară, chiar dacă o să vi se pară hilar. 2193 de judecători și 1127 de procurori, adică peste 50%, aproape 60% din magistrații, judecătorii și procurorii României au deschise dosare penale. Poate că așa au fost unii dintre ei înlăturați din funcții importante în, uh, în conducerea acestor instituții. A spus mai devreme că ați fost șocați de imaginile cu protestatarii care au forțat intrarea în guvernul româniei. domnule președinte dar sunteți șocați și de imaginile cu jandarmii care în douăzeci și opt septembrie la bruxelles au folosit aceleași mijloace împotriva uh, protestatarilor și în douăzeci și nouă septembrie zilele trecute în spania au folosit aceiași jandarmi aceleași mijloace împotriva protestatarilor? Nu, nu mai vreau dublu limbaj domnule păi, președinte în funcție de statul aflat în discuție. vreau să știu dacă dumneavoastră considerați că este dublu limbaj ceea ce oh, faceți astăzi. Um, Stimați colegi, spuneați că, spuneam că putem aplica regula 206 pentru doi colegi, însă secretariatul mi-a dat trei nume, deci ultimul vorbitor, domnul Boștinaru este ultimul vorbitor și apoi ne întoarcem la domnul vicepreședinte, conform regulii 206. Președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, să vorbim despre fapte și despre legislația din România. Protestul din 10 august, domnule prim vicepreședinte, așa cum e descris în toată legislația europeană, era un protest neautorizat, ilegal, și cu violență șaizeci și nouă de membri ai jandarmeriei au fost agresați uneia, uneia i s a furat pistolul. cum se numește în olanda sau în belgia sau în franța o asemenea acțiune dacă nu asalt asupra forțelor de ordine? doi s a vorbit despre glorioasa moștenirea dna ului. știți domnule vicepreședinte că foștii șefi ai parchetului de la ploiești sunt astăzi anchetați de parchetul general sub acuzațiile și vă rog să mă ascultați cu atenție represiune nedreaptă într o țară membră a ue represiune nedreaptă falsificare de probe și plantare de probe. aceasta să fie calea de urmat pentru justiția română? și ultima uh, informație sunteți la curent că președintele președintele senatului româniei a fost ascultat și supravegheat șapte ani pe baza legislației privind securitatea națională zi și noapte precum teroriștii sau traficanții ca să i se comunice acum o săptămână că a fost în acea perioadă supravegheat și toate ascultările înregistrările au fost distruse? aceasta e lupta împotriva corupției pe care o sugerează unii din colegii mei din sală? nu înțelegeți că acest sistem represiv s a construit inclusiv datorită fie neglijenței comisiei europene care avea obligația să vegheze la reforma justiției fie a timidității comisiei europene. știu că nu vă convine să vorbiți despre serviciile secrete și ne spuneți nouă parlamentului acasă să o rezolvăm dar când ele ruinează independența justiției nu vi se pare că era obligația comisiei? mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi, și vă mulțumesc pentru disciplina în respectarea timpului. Domnule vicepreședinte, vă dau cuvântul pentru răspuns. Da, dați-mi voie să încep prin a vă spune ce nu funcționează cu mine sub nicio formă, dar se întâmplă de fiecare dată. De fiecare dată când există critici din partea Comisiei asupra anumitor legi, către anumite state membre, cei care apără ce se întâmplă se ascund în fața națiunilor sau a poporului lor, spunând dacă criticați legea, îmi criticați țara, îmi criticați uh, națiunea, poporul. Nu, criticăm propuneri de modificări legislative foarte concrete, despre care noi credem că ar fi un pas înapoi uh, față de situația actuală în lupta împotriva uh, corupției și în lupta pentru consolidarea justiției pur și simplu nu funcționează pentru mine. De fiecare dată când faci o, um, exprime o critică, spui, a, nu, mi dat întreg poporul. Nu faceți asta, e un semn de slăbiciune când faceți asta. Înseamnă că nu aveți alte argumente pentru a combate criticile noastre. Vă ascundeți în spatele națiunii dumneavoastră, în spatele uh, țării dumneavoastră. Am văzut prim-ministrul făcând asta de curând și uh, văd asta din nou astăzi. Nu funcționează cu mine. Încă un lucru care nu funcționează pentru mine să dai vina pe alții, să spui, da, și alții fac asta, și alții fac asta. Tot timpul ni se spune asta, dar acum vorbim despre România, despre lucruri specifice din România. Eu v-am prezentat unde considerăm noi că există probleme. În al treilea rând, de ce avem un MCV? Pentru că la aderare, în 2007, am căzut de acord ca pentru cele două state membre care au aderat la Uniunea Europeană la data respectivă, existau în continuare discrepanțe sau lipsuri în independența justiției, în combaterea uh, corupției și așa mai departe, care trebuiau uh, corectate. Pentru asta există uh, MCV-ul cu România și Bulgaria. Un lucru foarte specific. Și cred în continuare că este cel mai bun instrument posibil pentru a ajuta România și Bulgaria, dar astăzi vorbim despre România, pentru a um, trasa un curs și pentru a uh, putea evalua când uh, justiția este uh, la un nivel uh, suficient uh, de, de soliditate, când um, progresul este irreversibil. Asta nu înseamnă că um, nu vor fi probleme, dar există mecanisme care să facă față um, acestor probleme. După cum ați auzit în discursul privind starea Uniunii al uh, președintelui Juncker, Comisia caută uh, căi de a aborda chestiuni de stat de drept în toate statele membre. Îi răspund doamne Intveld, asta facem, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să folosim acest instrument specific creat în circunstanțe specifice. În acest caz, mi se pare important să continuăm cu acest instrument. Și trebuie să vă spun, și nu e nimic nou, am scris asta uh, deja și în raportul din noiembrie anul trecut, nu vedem progrese, vedem pași înapoi și asta ne îngrijorează foarte mult. În introducerea mea, cred că am dat uh, cazuri foarte concrete. Uh, nu numai Comisia Europeană spune asta, este și Greco, este și Comisia de la Veneția. Nu suntem singurii care spunem asta. Haideți să uh, începem un dialog pe aceste puncte specifice. Nu să uh, ne emoționăm și să um, facem uh, declarații generalizate. Și Asta face și uh, guvernul român ca răspuns la ceea ce spun eu. Zice, bun, haideți să discutăm și să găsim uh, soluții. Nu sunt mulțumit încă de progresele obținute, dar vom continua să cooperăm pentru a găsi soluții la problemele pe care le-am menționat. În ceea ce privește protocoalele secrete, chiar nu-mi dau seama cum pot folosi aceste protocoale secrete, care, da, într-adevăr, trebuie anchetate, trebuie să fie făcute publice, cum pot fi folosite acestea ca o scuză pentru a justifica schimbări în legislație care ar limita um, lupta împotriva corupției. Nu văd eu legătura, dar dumneavoastră o faceți. Acum spuneți cu toții că nu, dar asta este legătura pe care o faceți. Încă o dată, haideți să vorbim despre asta, să analizăm lucrurile și să vedem dacă putem găsi o soluție. Apoi, demonstrațiile. Se anchetează. Să vedem care va fi rezultatul anchetei. Dar imaginile le-am văzut cu toții. Cu toți am văzut imaginile. Și am văzut mărturiile oamenilor de după. N-ar prea fi oameni pe care să-i definești ca huligani, sau oameni care în mod normal ar uh, uh crea probleme de ordine publică. Au fost protestatari pașnici, dar să așteptăm uh, rezultatul anchetei și apoi vom vedea. The anti-money uh, laundering. Apoi, directiva privind uh, combaterea spălării banilor. Comisia în, ju- în iulie uh, a adus în fața instanței România pen- uh, pentru lipsa transpunerii uh, măsurilor. Ce surse de informații avem? Care sunt cele mai importante încălcări? Cred că am vorbit despre toate acestea în introducerea mea. Putem continua acest dialog pregătim uh, raportul MCV din nou și vom uh, uh, enumăra din nou toate aceste elemente. Este clar că este vorba de sistemul judiciar și organizarea sa, despre procedura de uh, demitere a uh, procurarei uh, anticorupție, despre uh, procurorul general. Bineînțeles că n-am criticat uh, decizia cele mai înalte autorități judiciare din România. Am menționat pur și simplu faptul că președintele României nu a dorit să o demită pe doamna Căveși, însă curtea a decis că ea ar trebui să fie decisă. Am menționat acest lucru, nu am criticat decizia curții. Și bineînțeles, uh, legile justiției, am menționat asta de mai multe ori, uh, Uh, codul penal și codul de procedură penală și modificările propuse sunt lucruri foarte concrete pe care trebuie să le discutăm. Doamnei Macovei, mi-ați transmis un e-mail explicând ce a spus domnul Dragnea ieri seara privind independența mass media. Știți, dacă ar trebui să reacționăm la tot ce spun uh, politicienii, Haideți să vedem dacă e o propunere concretă. Și dacă va exista o problemă, vom reacționa. Pentru deocamdată nu consider că trebuie să deschidem un dosar privind independența presei în România. Mă voi limita la elementele pe care le-am menționat. În ceea ce privește referendumul uh, și dreptul familiei, să fim clari, uh, Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu, dreptul familiei este de competența statelor membre. Nu cred că cineva din această sală uh, are vreun dubiu față de poziția mea pe acest subiect, însă aș vrea să fac o observație mai degrabă de ordin general, uh, nu neapărat în ceea ce privește România. Eu cred în valorile familiei sunt soț, sunt tată, am patru copii. Însă, nu vreau ca valorile familiei să fie uh, transformate în arme mm, sau în argumente pentru a justifica homofobia sau pentru a uh, justifica respingerea altor tipuri de familie uh, față de uh, relațiile între bărbați și femeie. nu uh, trebuie eu să decid, da, nu, nu pot să decid eu dacă un stat deschide posibilitatea uh, cuplurilor de același sex să se căsătorească. Uh, eu, sub, eu sprijin asta. Țara mea a fost una dintre primele care a uh, legiferat acest lucru și sunt foarte mândru de asta. Uh, Însă Comisia nu are competențe aici. Aș vrea să subliniez încă un lucru care ne interesează pe noi toți în această sală să fim atenți ca acest lucru, nu e, ca acest lucru să nu fie folosit pentru a uh, hrăni uh, unii dintre uh, demonii noștri cei mai întunecați. Uh, ura față de minoritățile uh, sexuale, uh, încercarea de a readuce femeile în secole trecute, lucru pe care îl vedem în mai multe țări din lume în momentul de față. Asta este poziția mea principală pe aceste subiecte, cu un respect uh, absolut față de ceea ce fac uh, statele membre în uh, cadrul competențelor lor. Dar să mm, fim atenți cu toții la faptul că egalitatea din tratate se aplică tuturor bărbaților și femeilor și tuturor, mm, și tuturor indiferent de orientarea lor sexuală și de alegerile pe care le fac în viață. În, tot în această săptămână vom avea o dezbatere în plen pe acest uh, subiect, voi mai avea o întâlnire cu uh, doamna prim-ministru. Până acum, uh, din discuțiile pe care le-am avut cu discuțiile pe care le-am avut cu dumnea ei și cu alți membri ai guvernului sunt constructive, ei au o atitudine pozitivă, reacționează la ce spunem noi, dar până acum nu am văzut acest lucru prin, în, uh, manifestate în modificări la uh, propunerile legislative pe care le-au făcut. Eu mi-aș dori un rezultat uh, pozitiv. Eu, în toate uh, funcțiile pe care le-am avut în viața mea politică și diplomatică, pentru mine uh, vindecarea Europei este uh, cel mai important lucru pe care l-am trăit. Și nu cred că vindecarea Europei se va întâmpla într-adevăr dacă ne îndepărtăm de principiile care ne-au adus la oaltă. Și unul dintre principiile care ne-au adus la oaltă este respectul pentru statul de drept și drepturile fundamentale. Și trebuie să ne asigurăm că statul de drept acționează pentru a ne ajuta pe noi toți în toate uh, societățile, unele mai corupte, unele mai puțin. Uh, și Cred că uh, lupta împotriva corupției este un mod de a uh, trăi aceste uh, valori fundamentale într-un mod cât se poate de important. Mulțumesc, spune președintele. Dezbaterea va fi, în plen va fi pe 3 octombrie. Dacă nu este nimic la punctul diverse, vă urez o seară plăcută tuturor. I've given you answers, Ms. Grappini. Mrs. Grappini.